puncte să spunem foarte clar că pe teritoriul uh, european se aplică legile europene. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Am reușit chiar să aproape să închidem ședința înainte de ora 11. Doresc să mulțumesc uh, colegilor pentru disciplina lor. Doresc să președintele mulțumește și interpreților. Am încheiat ședința de astăzi. Uh, următoarea ședință va avea loc mâine de la 9 până la ora 14 și de la ora 15 până la 17. Ordinea de zi a fost publicată, poate fi accesată pe internet. Ședința s-a încheiat. Noapte bună!